Da, Președintele. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der Reluăm ședința. Aveți textele pe care vom lucra astăzi. Dorește cineva să aducă vreo modificare? Nu e cazul. Atunci, ordinea de zi este astfel adoptată. Din partea Consiliului am primit uh, un acord în prima lectură, am primit și punctul de vedere al Comisiei. Titlul va fi spus, avem un termen în trei luni în care Parlamentul trebuie, trebuie să ia o hotărâre, începând cu data de 18 ianuarie 2013. Deci, următorul punct pe ordinea de zi, dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept și vom începe cu subiectul violența împotriva femeilor în India. Va avea cuvântul primar um, cel care a făcut rezoluția, începe doamna Deli. Monsieur le Président. Domnule președinte, dragi colegi, Mă bucur că India este obiectul unei a doua dezbatere în Parlamentul European în interval de două luni. Este cea mai mare democrație din lume, India, și totuși acolo situația femeilor este catastrofică. Violențele sexuale s-au banalizat. Se înregistrează un viol la fiecare 20